We still have to discuss one item on our agenda, which is... Mai avem de discutat un punct de pe ordinea noastră de zi, și anume raportul cu privire la Iran. Abordarea Uniunii Europene privind Iranul. Așadar, vă rog, haideți să începem discuțiile. Raportorul este domnul Belder, pe care îl văd acolo, în sală. Așadar, fără să mai lungesc vorba, vă rog, domnule, să uh, ne prezentați situația. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să aștept puțin pentru că e mai bine să vorbești și să te și audă cineva Așadar, aș aprecia dacă colegii mei ar putea să facă liniște. Încă o dată, mă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, subiectul Iranului este un subiect care prezintă interes de destul de mult timp pentru Parlamentul European. Recent, Parlamentul European a depus o rezoluție care în februarie acest an a fost adoptată la Strasburg. Această rezoluție poate fi un fundament bun pentru lucrările noastre în Comisia AFET atunci când elaborăm raportul cu privire la relații dintre Uniunea Europeană și Iran. Pe de altă parte, peisajul politic acum la șase luni e diferit. State Organizația Națiunilor Unite au uh, emis, a emis un nou uh, set de sancțiuni, iar Iranul uh, lucrează uh, cu toate motoarele pornite la programul său nuclear, iar uh, această schimbare a peisajului politic este regretabilă. În uh, această rezoluție, AFET are ocazia să-și actualizeze abordarea față de Iran, dar de asemenea are ocazia de a-și o extinde și a-și o profunda și Aștept colaborarea cu colegii noștri pentru ca să facem acest lucru. Proiectul de raport trebuie să aibă, cred, patru părți. În primul rând, trebuie să vorbim despre situația politică internă din Iran. Trebuie să analizăm situația opoziției, uh, natura represivă a regimului în ceea ce privește populația, lipsa oricărui proces de democratizare în țară și, de asemenea, uh, situația în care se află economia iraniană, care este uh, elementul principal pentru stabilitate. A doua parte a raportului se focalizează asupra situației drepturilor omului în această țară și nu mă refer aici doar la arestarea membrilor opoziției și a demonstranților, ci de asemenea tra- tratamentul deținuților în penitenciarele din Iran. Mă gândesc la inițiativele luate de mai mulți dintre colegii mei pentru a promova libertatea presei, presa scrisă și a mass media digitală. Și un punct pe care eu îl consider important ca și raportor se referă la tratarea minorităților etnice și religioase în Iran. Și aici, din nou, vreau să mă focalizez în raport asupra acestui lucru un al treilea segment se va focaliza asupra relațiilor externe ale Iranului și aș dori să menționez relațiile între Iran și țări ca Turcia, Irak, Arabia Saudită, Afganistan, Pakistan și statele din Golf. Relațiile Iranului cu Uniunea Europeană și cu statele membre, precum și cu Statele Unite și Rusia, vor fi de asemenea relevante în raport. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez este Israelul. Iran Iranul continuă politica sa antisemită și este o situație care cred că este absolut inacceptabilă. Uh, nu poți să negi dreptul unei țări la a exista și apoi să vrei să negociezi cu țara respectivă. Cel de-al patrulea punct de raport va analiza chestiunea nucleară și cea a sancțiunilor. Este un subiect delicat, unde cred că există opinii divergente în Parlament. Cu toate acestea, trebuie să acordăm atenție și acestui subiect. Iranul dorește să-și continue programul nuclear, nuclear fără să fie perturbat de toate protestele din partea comunității internaționale. Iar noi, în comisie, trebuie să analizăm cu mare atenție mesajul pe care vrem să îl transmitem prin gura în alte reprezentante. Și, în ultimul rând, Aștept colaborarea cu dumneavoastră, dragi uh, colegi. Uh, nu trebuie să spun cât de important este acest raport și știu că mulți colegi din AFET uh, urmăresc îndeaproape situația Iranului. Aceste puncte pe care le-am menționat trebuie să fie bine formulate. Trebuie să ne focalizăm asupra rolului instituțiilor europene, pentru că numai așa vom putea avea o poziție bună față de Consiliu, Comisie și state membre. Trebuie să mă opresc aici. Aștept cu nerăbdare contribuția tuturor colegilor dragilor, în această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum am să dau cuvântul doamnei Copa. Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului. Este o discuție inițială, un prim schimb de opinii. Va trebui să așteptăm să vedem textul înainte să venim cu idei concrete și cu propuneri specifice Iranul este o chestiune care ne îngrijorează nu doar în Uniunea Europeană, ci în întreaga comunitate internațională și motivul este acela că rămâne o amenințare potențială. Ultima decizie a ONU de a impune mai multe, de a impune sancțiuni suplimentare, arată faptul că comunitatea internațională nu va accepta accepta planurile nucleare ale Teheranului, dar trebuie să ne gândim dacă aceste noi sancțiuni vor fi într-adevăr eficace. Știm din trecut că politica noastră de sancțiuni împotriva Iranului nu a dus la niciun fel de rezultate. Și va trebui să ne gândim cum putem să protejăm iranienii de rând de aceste sancțiuni. Să ne gândim eventual la niște sancțiuni inteligente care să-i vizeze doar pe cei responsabili pentru această situație. Cred că merită să privim imaginea în ansamblu. Trebuie să vorbim despre chestiunea nucleară și în Orientul Mijlociu în general, Israelul nu a semnat tratatul de neproliferare a armelor nucleare și se crede că ar putea să aibă arme nucleare, care putea avea arme nucleare în arsenalul său. S-au făcut eforturi uh, în această situație. În mai 2010, în ultima conferință privind neproliferarea, textul final al concluziilor menționează pași practici înainte, uh, îndemnându-l pe secretarul general al ONU și pe toate părțile interesate să organizeze o conferință regională în 2012 pentru a promova un Orient mijlociu fără arme nucleare și fără arme de distrugere în masă. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să se implice în această discuție. O altă chestiune care a fost menționată de raportor și care este foarte gravă este situația drepturilor omului. Cred că această situație este dramatică. Și eu mă întreb în ce măsură poate Uniunea Europeană să găsească modalități de a susține societatea civilă din această țară. Mă refer aici modalități de a susține o societate care suferă de pe urma acțiunilor guvernului, cre- creând un, un climat de schimbare de jos în sus. Cred că aceasta ar fi o modalitate de a promova, promova drepturile omului. Mulțumesc, doamna Lochbiller, care este și președinta delegației. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Belder, pentru aceste explicații. Eu uh, sunt într totul de acord în ceea ce privește această structură de bază a raportului, dar v-aș recomanda ca la punctul 3, relațiile externe ale Iranului și relațiile Iranului în regiune, în regiunea sa, și pericolele și șansele legate de acestea, să acordați o mare atenție în raport acestui uh, punct. În ultima legislatură, cel puțin, nu de fapt anul trecut, spune vorbitoarea, nu ne-am ocupat intensiv de această temă. Am avut uh, rezoluții cu privire la drepturile omului și cu privire la dosarul nuclear. Și cred că este foarte important ca împreună cu celelalte delegații din Parlamentul European și cu Comisia și cu diverse think tank-uri să uh, ne gândim cum ar trebui să arate o politică europeană privind Iranul, care să ia în considerare și situația de securitate din regiune, uh, situația din Irak, din Afganistan, dar de asemenea bazată pe rezoluțiile Parlamentului European. Cum putem să urmărim obiectivul de a avea o regiune fără arme nucleare în Orientul Mijlociu. Cred că aici trebuie să facem mari eforturi. La acest punct am putea de asemenea să discutăm în ce măsură dezvoltarea și punerea în aplicare a unei politici a Uniunii Europene pentru Iran este necesar să avem o uh, delegație a Uniunii Europene pe teren. Care ar fi argumentele pro și contra? Antevorbitoarea mea a vorbit deja despre politica de sancțiuni ar fi important să evaluăm măsura în care sancțiunile impuse deja au într-adevăr uh, efecte, ele sunt orientate, vizează anumite uh, grupuri de persoane în elita iraniană, dar de asemenea trebuie să vedem dacă nu cumva partea acestor sancțiuni au efecte negative asupra uh, populației uh, iraniene. Cred că dacă am avea mai multe informații, atunci și dezbaterea politică ar fi una uh, Uh, mai bună. În ceea ce privește drepturile omului, ați spus că veți avea o abordare foarte cuprinzătoare, ca și în rezoluții. Vreau doar să subliniez încă o dată faptul că e important să uh, analizăm și situația femeilor, pentru că uh, există multe inițiative uh, pentru a schimba legislația în uh, sensul reducerii discriminării. Mulțumesc, domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să prezint în acest uh, prim schimb de opinii asupra uh, Iranului perspectiva uh, pe care o are grupul PPE și cu sprijinul uh, colegului meu, Michael Galler, care e shadow raportor din partea noastră. Dânsul nu este astăzi aici. Așa, în primul rând, să-i mulțumesc domnului uh, Belder pentru introducerea făcută, pentru prezentarea pe care ne-a oferit-o. Um, și uh, așa de asemenea să observ um, un lucru pe care știm cu toții și anume că abordarea Uniunii privind Iranul este una foarte complexă pentru că avem de-a face cu un regim care uh, de aproape 20 de ani a acționat în mod constant um, în răspăr cu obligațiile pe care le-a asumat în virtutea tratatului de non-proliferare prin uh, programul său uh, uh, secret de înarmare nucleară. În același timp, așa cum se știe și s-a pomenit deja aici, situația generală a drepturilor omului s-a degradat în mod continuu în această țară. Am în vedere drepturile civile, libertățile politice fundamentale. Am avut cu toții ocazia să intervenim pe această temă. Trei chestiuni aș vrea să subliniez. Prima privește dosarul nuclear. Pentru PPE, acest dosar nuclear este evident o parte importantă a abordării Uniunii Europene privind Iranul. E esențial ca Iranul să se conformeze fără întârziere obligațiilor sale internaționale și să suspende toate activitățile nucleare care sunt uh, uh dirijate într-un profund dispreț față de poziția comunității internaționale în această privință. Atâta timp cât acest lucru nu se întâmplă, este evident că Iranul continuă să se expună sancțiunilor uh, internaționale. Din acest punct de vedere, cred că trebuie salutate noile măsuri adoptate prin rezoluția 1929, uh, adoptată de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pe 9 iunie, uh, ca și sancțiunile complementare adoptate de Uniune și de Statele Unite. Chiar dacă perspectiva unei soluționări pe care negocierilor nu este exclusă, mijloace de presiune, pentru că, în mod evident, Iranul e foarte eficace în a găsi metode pentru a conturna sancțiunile. A doua chestiune, problema drepturilor omului și a democratizării Iranului. Uh, acesta cred, promovarea drepturilor omului și a democratizării cred că trebuie să fie al doilea uh, pilon fundamental în cadrul unei abordări coerente privind uh, Iranul, în prelungirea rezoluției adoptate de Parlamentul european pe 22 uh, octombrie, rezoluția referitoare la edificarea democrației în relații externe. Trebuie menționată în acest context, uh, în particular, situația liderilor comunității Bahai, care continuă să fie persecutați. Președinte Buzek a condamnat de altfel săptămâna trecută, în deschiderea sesiunii plenare, uh, atitudinea față de această comunitate. Trebuie de asemenea amintită situația diverselor organizații politice sau culturale iraniene din exil, a căror acțiune perfect legitimă este împiedicată de regimul de la Teheran. Membrii acestor organizații, ca și familiile lor, sunt adesea obiectul persecuțiilor, obiectul intimidărilor din partea autorităților. În fine, a treia chestiune, problema influenței regionale a Iranului. Pentru grupul PPE e important să abordăm uh, această problemă. Uh, acțiunile Iranului de interferență constantă în afacerile interne ale țărilor vecine Uh, spre uh, exemplu în Irak, ca și susținerea pe care Iranul o acordă organizațiilor teroriste, au, ca efect, au un efect destabilizator, destabilizator asupra întregii uh, regiuni. Foarte pe scurt, acestea erau chestiunile pe care am dorit să le abordez. Vă mulțumesc pentru atenție. Well, thank you very much. Now, Mrs. Muniz, please. Vă mulțumesc. Acum, doamna Muniz. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este rezonabil să susținem abordarea propusă de raportor cu privire la structura raportului său. Cred că toate punctele principale care trebuie abordate în raport au fost menționate, fenomenul nuclear mai ales, cu toate că grupul socialiștilor susține o abordare mergând pe două, două axe. În primul rând, susținerea unor sancțiuni riguroase și cererea aplicării de sancțiuni cu o mai mare rigoare și, în același timp, ținând mâna deschisă față de Iran cu privire la posibile negocieri privind programul său nuclear, în ceea ce privește drepturile omului. Sigur că trebuie să facem trimitere la drepturile omului în raport. Uh, și mai ales cu privire la accesul liber și nediscriminatoriu al tuturor oamenilor la tehnologiile informației și comunicării și mai ales la mișcările pluraliste ale opoziției. Nu dorim să ne focalizăm asupra vreunui grup religios sau grup politic, dar cred că o abordare deschisă ar reflecta natura pluralistă a unei uh, democrații uh, pașnice ce ar trebui să se facă trimitere la acest scrum raport. Și rolul Iranului în regiune, al treilea rând. Este foarte important ca Iranul să fie văzut ca o putere regională, pentru că are o mare valoare strategică și, de asemenea, are o influență considerabilă în uh, țările din jur. Nu știu dacă ar trebui să ne focalizăm asupra Israelului și a poziției antisemite a Iranului sau dacă nu ar trebui să privim uh, puțin uh, mai în ansamblu situația, rolul Iranului în regiune, rolul său real în relație cu alte țări uh, arabe. De asemenea, țări care sunt uh, musulmane, ca și Turcia, dar care sunt seculare la nivel politic să încercăm așadar să trecem de această uh, atitudine antisemită și să ne focalizăm nu asupra Israelului, ci asupra uh, regiunii geografice mai vaste. Mulțumesc, doamna Șacă, acum. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. S-au spus deja foarte multe, dar uh, vreau și eu să iau în considerare sancțiunile care sunt uh, prioritare pe agenda când vorbim despre Iran. Lumea poate să spună că dorește, până la urmă, să câștige lupta pentru respectarea drepturilor omului, dar uh, aceasta nu este doar o datoria noastră ca și comunitate de valori în Uniunea Europeană, ci cred eu că, de asemenea, dacă luptăm pentru o mai bună respectare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, acest lucru ar putea să aibă un efect mai uh, larg. Cred că în ceea ce privește comerțul ar trebui să vedem care este rolul acestuia, nu doar în ceea ce privește sancțiunile, ci Poate ar trebui să vedem care sunt efectele secundare neintenționate ale exportului de anumite produse și efectul sancțiunilor de asemenea. Se văd, une, uneori găsim rapoarte ale mișcărilor conservatoare ca și, și foarte puternice, ca și garda revoluționară. Aceștia ar avea foarte mult de câștigat din impunerea de sancțiuni. Deci cred că trebuie să avem o abordare foarte critică asupra sancțiunilor. Care ar fi impactul sancțiunilor uh, ONU care ar fi impactul față de Statele Unite și Uniunea Europeană și, de asemenea, care a fost impactul sancțiunilor în trecut. În trecut, uh, nu totul a mers bine. De exemplu, s-a exportat tehnologie care a fost apoi utilizată de regimuri represive pentru a sancționa uh, oamenii, pentru a-i închide, pentru a le închide oportunitatea de a comunica, posibilitățile de a comunica. Deci, vedeți, uh, sancțiunile pot să aibă efecte nedorite și oricine vorbește cu cei din Iran uh, poate să-și dea seama cât de important este internetul pentru a păstra legătura cu restul lumii. Deci cred că trebuie să vedem care este rolul mass media și rolul noilor uh, media, noilor uh, mijloace media pentru a conecta mai bine pe iranieni cu restul lumii. Sunt mai multe inițiative în Uniunea Europeană legate de acest lucru uh, ideea de a transmite din Europa în limba farsi, de exemplu. Și în încheiere, cred că dacă vrem să vedem care sunt responsabilitățile noastre în domeniul drepturilor omului, ar trebui să vedem și uh, care este calendarul acestui raport. Trebuie să ținem minte că s-au luat deja decizii în comunitatea internațională și trebuie să vedem cum putem să cooperăm cu partenerii noștri, ca și Turcia. Turcia este un partener foarte important pentru Uniunea Europeană și, de asemenea, pentru Iran. Deci trebuie să uh, avem o cooperare constructivă cu astfel de țări, ca Turcia. De asemenea, trebuie să vedem care este responsabilitatea Uniunii Europene. Mă refer aici la programul care a fost lansat în președinția cehă, și anume orașe uh, refugiu, cum putem să îi apărăm pe activiștii pentru drepturile omului și pe membrii opoziției politice. E vorba de oameni care uh, sunt într-o situație foarte grea în Iran în momentul de față și ar fi bine dacă am reușit să le oferim refugiu în Europa. Acesta este rolul pe care Uniunea Europeană poate să-l joace și pe care Statele Unite nu doresc să-l joace. Și dacă ne gândim la uh, sancțiuni și la presiunea acestora ar trebui să ne aducem aminte și de activiștii pentru drepturile omului și, pe, și de asemenea să ne aducem aminte de cei din opoziție și să vedem care este oportunitatea de a colabora cu aceștia. Cred că este un raport în care grupul nostru politic poate să se implice foarte mult și aștept cooperarea constructivă, așa cum a fost și până și în trecut, atunci când a fost vorba despre Iran. Mulțumesc, acum doamna Lözing. Mulțumesc. Cred că dacă vorbim despre drepturile omului, interesul democratizării Iranului înseamnă că trebuie să facem tot ce se poate pentru a detensiona situația internațională. Orice uh, tensionare viitoare a situației internaționale duce, de fapt, la slăbirea opoziției democratice din interiorul Iranului politica de până acum, cea a confruntării și izolării vestului față de Iran, uh, ne-a adus într-un punct mort. Și să continuăm această politică cu sancțiuni uh, noi sau după ce vedem că acestea nu au uh, efect cu un potențial atac asupra Iranului, e bine, această politică este în dezavantajul tuturor. Și mă întreb, cine are interes și care sunt posibilitățile de ambele părți pentru a găsi niște obiective de negociere realiste și pentru ca acestea să fie puse în aplicare. Uh, conform sondajelor din 2009, 72% din iranieni au uh, spus că doresc uh, inspecții care să arate că programul nuclear nu este unul menit să creeze arme nucleare. Uh, iranienii consideră că este absolut uh, firesc să aibă un program nuclear uh, pașnic sub control internațional. Um, eforturile pentru obținerea unei arme atomice E ehm, bine, acestea întotdeauna au arătat în istorie că, de fapt, pe poporul respectiv se temea de un uh, atac, se temea pentru siguranța sa. Și trebuie să ne dăm seama că Uniunea Europeană, Statele Unite, de fapt, trebuie să ofere niște garanții foarte clare să spună că nu vor ataca Iranul pe viitor și să vedem care este rolul pe care poate să-l joace Uniunea Europeană. Pentru că s-a vorbit despre acest scenariu de amenințare, Iran ca, ameninț- ca amenințare. Eu cred că acest scenariu face niște judecăți care pot fi interpretate uh, diferit, fie că ești uh, din partea stângă a aspectului politic sau din partea dreaptă. Dacă ne uităm, de exemplu, uh, și în documentele CIA, uh, evaluarea acestui pericol este foarte diferită. De exemplu, un director al serviciilor secrete a spus în 2010 că suntem în continuare de opinie că uh, Irakul își păstrează toate opțiunile deschise și nu știm în ce direcție se va mișca pe viitor. Persoana respectivă scrie, considerăm în continuare că costurile, um, că o analiză a costurilor și a beneficiilor va uh, Uh, va hotărâ direcția în care se va mișca Iranul. Iar dacă, uh, de exemplu, din cercul lui Bill Clinton, un profesor Nal a spus, trebuie să convingem Teheranul să meargă pe drumul Japoniei. Japonezii au energie nucleară, pot să construiască o bombă atomică, însă au hotărât să nu o facă. Eu cred că este foarte important uh, ca aceste opțiuni, aceste căi să uh, determine strategia, noua strategie a Uniunii Europene pentru Iran și uh, sper ca raportul să ia în considerare aceste idei. Mulțumesc, domnul Madlener. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cuvintele astea sunt foarte frumoase și ar fi minunat dacă toată lumea ar putea trăi în pace și liniște. Însă trebuie spus că regimul iranian este un regim barbaric, eh, extremist și um, criminal care își eh, omoară disidenții politici. Trebuie să spunem foarte clar că este inacceptabil ca acest regim să fie lăsat să continue și dacă spunem cuvinte frumoase de liniștire, nu o să ajutăm la nimic. Trebuie să vorbim cu um, cuvinte cât mai dure, să facem critici aspre, pentru că se impune. Și să ne gândim la rolul aliaților noștri. Turcia are o atitudine destul de bizară când vine vorba despre Iran. Turcia practic ne subminează eforturile noastre de a, de a izola Iranul. Practic, Iranul pare să fie un prieten de-al Turciei și acest lucru este inacceptabil, nu ne ajută deloc la negocieri. Dacă am uh, accepta sau dacă, ar, dacă Erdogan acceptă să împărtășească ambițiile nucleare ale lui Ahmadinejad, acest lucru este periculos. Turcia împreună cu noi ar trebui să izoleze regimul iranian. Partenerul nostru comercial, China, de asemenea are un comportament mai bizar. De ce respinge mereu ideea sancțiunilor? Avem foarte multe legături comerciale cu China. Cred, deci, că ar trebui să ne asigurăm că acest uh, regim de barbari este izolat. După cum s-a spus în mass media, foarte mulți refugiați iranieni au ajuns în Europa și ei își, um, ei sunt încă în legătură cu familiile și prietenii lor. S-a vorbit despre politica Uniunii Europene. Baronesa Ashton n-a făcut aproape nimic, nimic demn de laudă. A purtat așa câteva conversații cu așa numiți lideri, dar acestea n-au ajutat la nimic, sunt inutile. Din fericire, Măcar Israelul va avea o poziție clară și uh, să știți că noi sprijinim tot ce ați spus. Mi se pare absolut groaznic să ascultăm uh, ceea ce spune Iranul despre Israel. Trebuie să condamnăm poziția lor cu privire la Israel. Ați vorbit despre un atac preemptiv. Eu susțin această idee. Să atacăm în mod preemptiv uh, facilitățile nucleare ale iranienilor este posibil. Dacă Ahmadinejad nu ne ascultă, nu ne lasă nicio altă opțiune. Deci nu ar trebui să îndepărtăm această opțiune. Dacă devine necesar, dacă Ahmadinejad, acest nebun delegat, construiește arme nucleare, le-ar putea folosi împotriva Europei, împotriva Israelului. Deci, dacă nu uh, izolăm complet acest regim, atunci mai degrabă aș spune eu să-l izolăm pe Ahmadinejad și nu să stăm de vorbă cu el. Deci, cam asta este poziția pe care vreau să o adopte raportorul. Mulțumesc. Doamna Gomes. Desigur, există multe regimuri în lume și mulți oameni care nu ne plac, însă trebuie să conviețuim și trebuie să găsim o modalitate pentru a ne asigura că evităm consecințele cele mai uh, grave. Eu nu susțin sub nicio formă vreun atac preventiv. Nu cred că acest lucru ar funcționa, nu cred că ar fi înțelept și cred de asemenea că ar avea consecințe uriașe pentru întreaga umanitate și mai ales pentru Israel, care este foarte aproape. De asemenea, cred că Statele Unite ale Americii joacă un rol esențial aici și noi, dar și americanii, cu atât mai mult. Americanii, Statele Unite, sunt uh, singura putere care pot să îi descurajeze pe cei care vor să lanseze un atac preemptiv. Și știm că există multe voci care cer un astfel de atac în Israel. Nu ne rămâne nicio altă cale decât aceea de a încerca să cooperăm cu Iranul, dar cerând imperios Iranului să nu contribuie la proliferarea armelor nucleare. Aceasta ar trebui să fie atitudinea Iranului. Și, în orice caz, uh, eu nu cred personal că Iranul încearcă să aibă un program nuclear militar. Nu cred că Iranul are ceva de ascuns față de Agenția uh, Internațională pentru um, Energie Nucleară. Dar chiar dacă am crede acest lucru, trebuie semnalat că Iranul dacă devine o forță nucleară, indiferent de scopul în care îi folosește energia nucleară, militară sau civilă, uh, ar încuraja alte state din regiune să încerce și ele să obțină uh, un program nuclear. Deci ar duce la proliferare, iar acest lucru este extrem de periculos pentru întreaga lume. Chiar dacă Iranul susține că nu dorește armă nucleară în scopuri militare, prin simplul său comportament pe care l-a arătat până acum, uh, Iranul practic întreprinde acțiuni irresponsabile care pun în pericol securitatea nu doar a acelei regiuni, ci a întregului glob. De asemenea, cred că poziția Uniunii Europene în această situație trebuie să fie una coerentă. De multe ori, comunitatea internațională a eșuat în dialog și în atitudinea sa față de Iran. A dat dovadă de multe incoerențe. La un moment dat, în timpul administrației Bush, SUA a refuzat să se așeze la masa discuțiilor cu Iranul. Acum, sigur, avem o altă administrație și Obama transmite un alt mesaj. Cred că acum Trebuie să susținem sancțiunile, sancțiuni care au fost aprobate în iunie de Consiliul de Securitate al ONU. Și dați-mi voie să vă spun că, desigur, aceste sancțiuni nu exclud dialogul cu Iranul, însă dialogul trebuie purtat foarte atent. Mai ales că ministrul de externe a început să viziteze mai multe orașe uh, iraniene, dar văd că, din păcate, acest lucru nu aduce niciun beneficiu. nu are impact uh, politic și impact psihologic. Altul decât acela de a contrazice cumva sancțiunile de izolare ale Iranului. Cred că este crucial ca Uniunea Europeană să nu dea impresia regimului iranian și poporul iranian care se luptă să-și câștige libertatea, se luptă pentru democrație, pentru libertăți și drepturi fundamentale, să nu dea deci impresia că este gata să îi vândă pe cei care luptă pentru idealurile de democrație și drepturile omului în Iran, pentru o simplă înțelegere politică. Aceste două lucruri ar trebui să meargă cumva în paralel și Uniunea Europeană ar trebui să-și mențină cerințele foarte ridicate pentru Iran și să coopereze cu SUA. Am auzit foarte mulți uh, activiști pentru drepturile omului din Iran, au participat aici recent la o audiere organizată de grupul meu politic și aș fi vrut să putem asigura accesul liber la mass media pentru poporul iranian. Știm că regimurile dictatoriale încearcă în principal să îi împiedice pe oameni să ajungă la informație. Știm că în Iran există o societate cu nivel înalt de educație, iar uh, opinia publică ar putea avea acces la noile tehnologii de comunicație, însă, din păcate, iată că este o victimă tocmai acestor noi tehnologii care buruiază comunicațiile. Deci, cred că am putea să propunem acțiune, o acțiune din partea Uniunii Europene în acest sens, ceva care să sprijine societatea civilă din Iran și ceva care să împiedice aceste mijloace de bruiere și care împiedică, accesul la liberă informație pentru poporul iranian. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Belder, vă rog să trageți concluziile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat uh, foarte atent tot ce s-a spus și aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru uh, contribuții. Să știți că vă iau foarte în serios și uh, pe parcursul acestei veri voi uh, studia această problemă și voi scrie, deci sper să mă întorc la sfârșitul verii cu un text. Dați-mi voi să spun că cele patru părți ale raportului, situația internă, situația politică, drepturile omului, aspectele regio regionale și problema nucleară, au fost aduse în discuție de toată lumea și suntem conștienți că acestea sunt cele patru domenii în care trebuie să acționăm. Trebuie să fim să foarte atenți uh, și precauți în poziția pe care o vom adopta în Parlament și în Uniunea Europeană. Trebuie să venim cu o poziție față de Consiliu și față de Comisie, o poziție clară. S-a intrat în detalii și cred că colega din Spania a spus că ar trebui să nu ne concentrăm doar pe un grup religios sau doar pe o anumită țară. Eu cred însă că trebuie să identificăm fațetele interne și externe ale regimului iranian, fațete sau elemente care împiedică formarea unei bune relații cu Uniunea Europeană. Deci factori care destabilizează la nivel intern sau extern. Am vorbit despre minoritățile etnice și religioase la plural. Și am să ce a spus doamna Gomes. Vorbim despre o societate în care oamenii ar putea fi liberi. Deci sunt de acord că libertatea presei, um, a mediilor scrise și digitale este foarte importantă. Am auzit foarte multe comentarii care au fost foarte utile, domnule președinte, și care concordă cu propria mea abordare. Pot să vă asigur, stimați colegi, că eu vreau să scriu un raport obiectiv care să trateze toate aceste chestiuni. De asemenea, vreau să mă asigur că analizăm sancțiunile și modul în care ele au funcționat până acum mai vreau să spun că momentul în care vine acest raport este foarte important. Dacă sunt bine informat, Consiliul de pe 26 iulie va decide următorul lucru. Va decide dacă e nevoie de sancțiuni europene ca răspuns la noua rundă de sancțiuni ale ONU. Deci după această dată vom ști mai multe despre sancțiuni și uh, voi introduce acest lucru în raportul meu pentru luna septembrie. În orice caz, vă mulțumesc tuturor pentru angajamentul de care ați dat dovadă. Mi-a plăcut interesul pe care l-ați arătat pentru Iran și acest lucru mă va ajuta în etapa ulterioară a activității mele. Aștept cu nerăbdare să lucrez la acest raport pe parcursul verii și um, vă urez tuturor o vacanță plăcută și bine meritată. Președintele, vă amintesc că limita de timp pentru această discuție a fost uh, depășită, din păcate. Din păcate, văd că fiecare vorbitor uh, și-a alocat câte 20 de minute. Bun, vă urez o vacanță plăcută, mulțumesc interpreților și um, vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a-i felicita pe spaniol și pe olandez pentru spectacolul minunat pe care ni l-au oferit. Dumneavoastră ați contribuit, ceilalți uh, au uh, biruit. În orice caz, uh, toată lumea are dreptul la o vacanță. Vacanțe plăcută, deci la revedere!